Nu văd niciunul. Atunci aceste nominalizări se consideră adoptate. Declarația scrisă 29 pe 2010, prezentată de Tiziano Moti și Ana Zaborska, cu privire la crearea unui sistem european de alertă rapidă împotriva pedofiliei și autorilor de hărțuire sexuală a fost semnată. Așadar, îi felicit pe colegi. Conform articolului 123 din regulament, declarația va fi publicată în textul acestei sesiuni, împreună cu numele semnatarilor, în procesul verbal al acestei sesiuni.